Mes chers collègues, bonjour. Bonjour, monsieur. Dragi colegi, bună ziua. Bună ziua, domnule Telicca. Proiectul de ordine de zi poate fi adoptat dacă nu există obiecții. Văd că nu există. Procesul verbal al reuniunii din 9 noiembrie 2017 poate și el să fie aprobat dacă nu există obiecții. Și văd că nu există nici aici. Prin urmare, îl adoptăm. Dragi colegi, vă voi transmite comunicarea după sosirea domnului Marinescu, dacă sunteți de acord, după care începem voturile. Ah oui, hein. Bah, Vim, il partage pas ses biscuits déjà. Alors, nous allons commencer les votes et on reviendra. Să începem să votăm. Să vedem dacă avem quorum. S-a deschis votul. Donc je peux le dire là avant. Oui, oui. Alors, je vais fermer les votes. S-a închis votul. Avem quorum pentru vot, dar înainte să începem, vă rog să-mi permiteți o scurtă comunicare, dragi colegi. Nu este un lucru obișnuit pentru noi, dar profit de ocazia pentru a vă spune că s-a ajuns la un acord politic pe faimosul regulament EASA după trialog șase trialoguri la număr și un număr semnificativ de reuniuni tehnice. Nici nu le mai ține minte numărul. Săptămâna trecută, o noapte întreagă, noaptea de miercuri spre joi, s-a negociat aprig pentru a ajunge în cele din urmă la un acord la ora 6 și 3 minute dimineața după 11 ore de negocieri. Aș vrea să-l fel- să felicit și să mulțumesc din tot sufletul raportorului nostru, domnului Marinescu. Puteți să-l aplaudați. Domnule Marinescu, vă mulțumesc pentru munca depusă și pentru frumoasa colaborare și, evident, mulțumesc tuturor participanților pentru perseverență, o perseverență excepțională, lucru remarcat Uh, și mai vreau să mai mulțumesc consultanților, interpreților, secretariatului și personalului de la comunicare care au fost acolo. Mă mai gândesc și la Sven, care nu este aici, dar vă rog să-i transmiteți. Oricum, a fost o noapte remarcabilă și mai ales mulțumesc comisiei reprezentată de doamna Bulș, comisarul nostru, și ambasadorul președinției estoniene și dumnealui prezent, împreună cu echipa lor, au făcut eforturi semnificative pentru a ajunge la un acord. Lucru pe care am vrut să-l subliniez în comisia noastră. Oricum, domnule Marinescu, vă mulțumesc. Știu că a fost dificil uneori, uh, dar am reușit în cele din urmă. Vreți să spuneți ceva? Aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, mulțumesc colegilor. Sigur, am lucrat două ani să ajungem aici, doi ani la acest dosar, împreună cu tot personalul, toți consilierii, asistenții și, evident, secretariatul. Dar tot nu cred că este normal să negociez o lege europeană la ora 5 dimineața. Asta este părerea mea. Și există un acord politic, dar mai sunt lucruri de făcut. Nu s-a terminat. Aceasta este realitatea. Însă, oricum, vă mulțumesc frumos. Cred că toate lucrurile importante propuse de Parlament au fost incluse în acord dar tot mai avem lucruri de rezolvat. Mulțumesc frumos încă o dată! Mulțumesc, domnule Marinescu, spune doamna președintă. Continuăm și începem votul privind raportul supravegherea și comunicarea datelor cu privire la emisiile de dioxid de carbon și consumul de uh, carburant de către vehiculele grele. Este un raport pentru Comisia ENVI, raportor fiind domnul Caputo, care este alături de noi. Prin urmare, începem votul. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 48 pentru, Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 48 se respinge. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 7 se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 8 se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 9 se adoptă. Amendamentul 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 67 se adoptă. 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 69 se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri. 70 se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 71 se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 10 se adoptă. Votăm în bloc amendamentele 7, 8, 9, 9, 4 și 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă toate amendamentele în bloc. Amendamentul 77. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E strâns. Haideți să verificăm. Supune la vot amendamentul 77. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 77 se respinge. Amendamentul 78. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? 78 se respinge. 79. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Verificăm. Deschid votul pentru amendamentul 79. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vreți să verificăm? Bine, s-a deschis votul. S-a închis votul. Da, domnule Vin Van de Camp, puteți să aveți încredere în mine. Se adoptă. Continuăm. Amendamentul 82. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? 81. Adoptat. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. 82. Se respinge. 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 83 se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 11 se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 12 se adoptă. Să verificăm. Deschid votul la amendamentul 12. S-a închis votul și se adoptă E a doua oară, domnule Vin Van de Camp. Nu aveți încredere. Să continuăm. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Compromisul 2 se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Compromisul 1 se adoptă. Trecem direct la compromisul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Compromisul 3 se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 4 se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 36 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 6 se adoptă. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 43 se adoptă. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 44 nu este clar. Verificăm și deschid votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 50, 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 45 se adoptă. 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 46 se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 3 se adoptă. Și supunem la vot electronic textul în forma finală. S-a deschis votul. S-a închis votul. Douăzeci opt pentru, patru împotrivă. Domnule Caputo, felicitări! Raportul vostru este adoptat cu o largă majoritate. Continuăm lucrările cu finanțarea infrastructurii în economia colaborativă, prezentarea unui studiu al departamentului tematic. Le département thématique est monsieur Matthias Finger. Departamentul tematic, domnul Matthias Finger, vă rog să luați loc la tribună. Alors, cette étude a été de... Acest studiu a fost solicitat de comisia noastră în iunie 2016 pentru a analiza implicațiile mobilității colaborative, care este în plină creștere și, de asemenea, vrut să aflăm uh, cum stau lucrurile cu finanțarea infrastructurii de transport. Studiul a fost executat de Institutul Universitar European de la Florența, reprezentat de domnul profesor Matias Finger, prezent alături de mine, și o să vă dau cuvântul mai întâi dumneavoastră, domnule Finger, pentru a ne prezenta rezultatele studiului pe care le ați coordonat, după care vom da cuvântul membrilor comisiei noastre pentru a vedea, auzi întrebări și răspunsuri și pentru a vedea care uh, sunt metodele utilizate pentru realizarea studiului. Domnule Finger, aveți cuvântul pentru aproximativ 20 de minute. Mulțumesc frumos! Voi continua în engleză, spune vorbitorul, pentru că și raportul este în limba engleză. Da, 10 minute înțelesesem și eu. Aceasta este provocarea finanțării infrastructurilor de transport în contextul economiei colaborative, cum uh, a sunat titlul pe care ni l-ați uh, oferit. Însă aș vrea să fac o scurtă introducere privind digitalizarea, pentru că, după părerea mea, economia colaborativă este o consecință a digitalizării. Ce face digitalizarea? Tradițional avem un lanț de valori fizic, care poate fi un lanț de transport, un lanț logistic, dar orice altceva fizic, cum ar fi producția de cărți, de mâncare sau de orice altceva digitalizarea du- dublează informația conținută la nivel fizic și la nivel de date. Asta face digitalizarea. Și consecințele sunt imense. În primul rând, clienții nu mai sunt atașați de lanțul fizic, ci de nivelul digital. Ei devin clienți nu ai magazinului de cărți, a librăriei, ci al Amazonului, de exemplu. Aceasta este o primă consecință. A doua consecință este că din acel nivel digital poți crea noi afaceri, noi modele de afaceri pe baza datelor care s-au generat astfel. Și atunci clienții pot să cumpere aceste date sau să facă servicii pe baza lor, deși nu au nicio activitate fizică. Și aici există trei consecințe. 1. Clientul primește mai multă informație și mai multă putere. Pot poate să compare lucrurile mai bine, are o imagine de ansamblu mai clară asupra lucrurilor, de unde apar consecințe pentru lanțul fizic de valori, în sensul că acum presiunea asupra acestui lanț este mai mare, pentru că produsele fizice pot fi comparate. În general, acest lucru duce la o mai mare eficiență a lanțului de valori fizic. Și în al treilea rând, Valoarea adăugată se deplasează către nivelul digital. Nivelul digital își însus, însușește niște valori și acesta este raționamentul de la care a pornit raportul nostru. Dacă valoarea adăugată rezide acum în nivelul digital, atunci întrebarea noastră despre cum să finanțăm infrastructurile și cum să finanțăm uh, nivelul fizic reprezintă punctul de plecare al raționamentului nostru. Revenind la raport, să vedem despre ce vorbim atunci când ne referim la economia colaborativă. După cum am arătat, este cu siguranță o nouă paradigmă pentru mobilitate, dar e o paradigmă nouă pentru orice. Energie, telecomunicații, orice ce poate fi duplicat la nivel digital, în principiu. Devine important devin importante aceste platforme online. Datele se află pe platforme și în termeni economici este o piață multifacetată. Clientul și furnizorul pot să interacționeze. De exemplu, să luăm Uber ca exemplu, așa cum am făcut și în raport. Poți să fii client al Uber, dar poți să fii și șofer uh, în cadrul Uber. Asta înseamnă piață multifacetată. Există mai multe tipuri de mobilitate uh, partajată. Carpooling este unul tipic, modelul Uber, dar mai sunt și alte unde serviciile sunt puse în comun. Apoi mai există și car sharing, uh, modelul tradițional european, când mașina ca bun fizic uh, este folosită de mai mulți utilizatori, la fel și cu bike sharing. Bicicleta este a cuiva, dar o folosește mai multă lume. Ride sharing este diferența Diferența dintre ride sharing și carpooling este în principiu că la ride sharing se oferă un serviciu, la carpooling se beneficiază de un serviciu. La ride sharing, mașina merge doar dacă are de livrat un serviciu. La ride splitting uh, e un concept mai uh, complicat pentru că ai mai mulți clienți care practic împart cursa. Uh, Datele uh, pe care le-am folosit sunt toate date secundare. Nu am făcut niciun fel de cercetare primară, practic colectăm informații care există peste tot în altă parte. Este un raport al unei uh, companii de consultanță pe uh, WC unde se spune că venitul mobilității uh, colaborative în Europa este un pic peste 5 miliarde de euro. Asta este o cifră din 2015. Să trecem puțin mai departe. Întrebarea care se pune aici este dacă sistemul de carpooling înlocuiește transportul uh, public tradițional. În principiu, facem distincția între două modele de afaceri. Unul fiind carpooling-ul și celălalt, uh, și aici modelul tipic este uh, BlaBlaCar prezentă în Franța, Spania și în alte țări. Distinția pe care o facem este între transportul de lungă distanță și transportul urban. Deci aici vorbim de transport pe mare distanță, Raportul conține mult mai multe exemple, dar aici este unul care face comparația între o călătorie de la Paris la Lille. Mai sunt în text exemple și de la Barcelona la Alicante, de la Paris la Frankfurt și așa mai departe. Toate ne arată că acest sistem de carpooling este un mod atrăgător pentru că este ieftin și din perspectiva timpului, este destul de eficient. Nu este la fel de eficient ca trenul, dar tot este relativ rapid. Deci, un mod de transport foarte atrăgător, în esență, la un preț care se adresează mai ales uh, unei categorii cu venit redus de, de persoane. Iată mobilitatea partajată în uh, călătorile pe mare distanță. Datele pe care le-am găsit spun că sistemul de carpooling a ajuns la un volum semnificativ în anumite țări, în special Franța, și de aici am primit și datele. Sunt date oficiale, date publice din Franța, în cea mai mare parte și, prin urmare, carpooling reduce numărul de pasageri și venitul sistemelor, operatorilor uh, tradițional de transport public, cum ar sunt uh, autocarele și trenurile. Uh, prin urmare, datele pe care le avem la dispoziție arată că aceste 6.000 de kilometri pe pasager, inclusiv șoferii, reprezintă 12% din volumul de pasageri în traficul feroviar, iar în Franța, datele de care dispunem arată că s-a înregistrat o reducere de aproape 6% în volumul de pasageri. Prin urmare, există mai puțini pasageri pentru traficul feroviar. Cu toate acestea, venitul pierderea venitului pentru companiile feroviare ar putea să fie superioară, nu avem date în acest sens, pur și simplu pentru că ofertele se fac uh, la orele de vârf, când și prețurile, costurile pentru companiile feroviare sunt mai mari. Acestea sunt datele pe kilometri pe pasager, însă s-ar putea ca în ceea ce privește costurile pentru operatorii feroviari, acestea să fie superioare. Care sunt recomandările noastre? În primul rând, avem nevoie de mai multe informații. Datele sunt rare uh, rarefiate, nu există date sistematice, nu pot fi comparate. Strângem pur și simplu în mod aleatoriu datele de pe aici pe acolo, abordare care, firește, poate fi criticată pentru că nu reprezintă un studiu sistematic. A doua recomandare se referă la condiții echitabile pentru toți operatorii. Nu putem vorbi, de fapt, de un context echitabil, pentru că, așa cum, stă, cum se întâmplă adesea lucrurile în economia digitală, noi actori iau uh, porțiunile cele mai avantajoase de pe piață, orele de vârf, intervale în care, de altfel, și operatorii își înregistrează veniturile. În plus, există diferite subvenții încrucișate. Mulți operatori funcționează în baza acestor subvenții. Companiile, cu alte cuvinte, transferă fonduri de la liniile uh, profitabile înspre acele nișe neprofitabile. Mai îmi dați încă două minute? Bine. Dați-mi voie să trec la ultimul diapozitiv. Mobilitatea Mobilitatea colaborativă în sectorul urban sustrage pasageri sectorului uh, de taxi, nu ia însă pasageri din sectorul transporturilor publice. Acestea rămân în continuare mult mai accesibile, după care apar firește și problemele congestiei traficului. Pentru operatorii apar alte probleme conexe, dar uh, deocamdată nu putem vorbi de acest fenomen ca o amenințare. Pe scurt, ar trebui să promovăm certitudinea juridică ca element complementar la transportul uh, în masă. Intervalele orare în afara orelor de vârf, uh, unde nu există o deservire de către serviciile publice, ar putea de altfel să reprezinte ocazie pentru a oferi aceste servicii. Mobilitatea partajată, de altfel, ar trebui să fie inclusă într-un proiect public amplu și să nu fie abordată separat. Pe ansamblu, ideea centrală este că infrastructura transporturilor pe termen lung ar putea avea de câștigat. Ideea e, și am să vă prezint pe scurt, fără a intra în amănunte, se pare că nu funcționează foarte bine sistemul uh, cu diapozitivele. Da, în sfârșit, acesta este diapozitivul. Pe scurt, datele provin din Statele Unite, care ne arată ne arată că aceste servicii, precum Uber, nu uh, fac altceva decât să țintească acei clienți care oricum ar recurge la uh, autovehiculul personal. Mobilitatea ca serviciu este pur și simplu o un concept umbrelă. Dacă promovăm această idee, atunci vom avea mai puține mașini și, prin urmare, transportul public pe, durat, pe distanțe lungi ar avea de câștigat. Platformele online gestionează datele. În medie, acestea dobândesc, uh, primesc până între 18 și 30% din valoare. Am văzut că există totuși entități care profită și ar trebui să ne asigurăm așadar că o parte din acest profit obținut va fi reinvestit în infrastructură. Am să mă opresc aici însă. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Fără întârziere am să, am să dau de îndată cuvântul domnului Finfan de Camp pentru a deschide dezbaterea. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Democrația acestei uh, instituții întotdeauna remarcabilă și îi mulțumesc uh, domnului profesor pentru prezentarea dumnealui. E pentru prima dată când am auzit, ce scuze, când am auzit prima dată vorbindu-se de economia partajată, aveam o viziune mai degrabă romantică. Îmi închipuiam de pildă că îmi uh, împart mașina cu domnul Ertug, iar dacă nu vreau să împart cu dumnealui, cu domnul Bach mă gândeam uh, așadar uh, la cele persoane care își pun la dispoziția mașina sau uh, bicicleta personală altora, o viziune romantică. Însă această viziune romantică a fost transformată în una comercială care a generat milioane de euro sau alte monedă. Ce imagine nouă putem să ne facem despre această economie colaborativă, dincolo de această viziune romantică? Aceasta a fost prima întrebare. A doua, spuneați că prin partajarea automobilelor, de fapt, ar avea de suferit de pe urma acestui fenomen transportul public. Eu întotdeauna am crezut, de fapt, în această inițiativă și credeam că trebuia să încurajăm uh, partajarea autovehiculelor pentru a combate suprapopularea parcului auto, dar vedem cum acum partajarea vehiculelor face concurența trenurilor. Iar în al treilea rând, americanii. Da, eu îi ador pe americanii, însă nu cred că putem să-i luăm drept exemplu, pentru că orașele din America uh, diferă radical de orașele din Europa. Centrele orașelor în Europa sunt complet diferite de centrele orașelor din Statele Unite. Ce sfaturi puteți da așadar economiei uh, uh, partajate în Europa? Domnule Ertug, aveți acum dumneavoastră cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule Finger. Am o singură întrebare. Nu știu dacă putem reveni la diapozitivul numărul 5 ați comparat diferitele tipuri de transport și timpul necesar. Spuneați, uh, ați alocat în evaluarea dumneavoastră 3 ore și 15 minute pentru transportul aerian, pentru că nu există o linie directă, am înțeles. Ah. Asta era singura observație pe care o doream să o fac. În uh, rest am aceeași observație ca dumneavoastră că ar putea să fie o șansă pe viitor. Cred că este un subiect foarte important de care ne vom ocupa și în viitor. Iată, nu sunt uh, așadar critici din partea mea. Domnule Ziller, aveți cuvântul? Mulțumesc foarte mult pentru domnul Zile pentru prezentarea dumneavoastră. Eu am o întrebare fundamentală, de altfel, care stă la baza acestui studiu. Cum să finanțăm infrastructura în contextul unei economii partajate? Înțeleg că datele reprezintă, de fapt, bunul cel mai valoros, dar în recomandări, ce puțin la rezumat, nu am găsit cum uh, noi politicienii care trebuie să găsim o soluție pentru viitorul CFM, luând în calcul economia colaborativă, ce trebuie să facem? Trebuie să impunem impozite superioare sau să taxăm mai puțin aceste platforme? Ce ar trebui să facem? Aș aprecia niște sugestii din partea dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul că aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte și mulțumesc, domnule profesor. Într-adevăr, deosebit de interesant. Cu tot acesta, am o întrebare, pentru că studiul s-a referit la finanțarea infrastructurii provocării în cadrul economiei colaborative și cred că trebuie să ne spuneți de ce ne-ați dat, îmi cer scuze, informații referitor la aspectul provocării, nu ne-ați oferit însă suficiente informații în ceea ce privește uh, posibilele soluții. Acel uh, prag de 18 până la 30% de profit pe care îl dobândesc aceste platforme și care ar trebui apoi reinvestit, însă există o diferență între diferitele abordări. Ați uh, crea categorii separate, de pildă luând în calcul zonele urbane, având în vedere că aceste platforme nu um, sustrag pasageri um, sistemului de transport în comun sau din potrive, din potrivă credeți că ar, în cele din urmă ar duce la sporirea numărului uh, cetățenilor care recurg la autovehicule. Încă o dată, după cum spunea și colegul Zile, suntem legiuitori. E un fenomen pe care trebuie să-l abordăm. Și ținând cont de ce spuneați dumneavoastră, având în vedere că nu sunt date, nu sunt informații, nu putem face comparații, putem face noi ceva la nivel european sau credeți că uh, cel mai bine s-ar putea întreprinde ceva la nivel național. Și spuneați de asemenea și despre orele de vârf și condiții echitabile pentru toată lumea. Ați merge până la a încuraja, să spunem, modelul uh, partajat pentru orele de vârf și în cel din urmă condiții egale mă interesează. Nu cred că am înțeles prea bine. Cred că poate aș ghici, dar ne puteți da mai multe informații? Mulțumesc. Are cuvântul domnul Kramer, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru prezentare. Am trei întrebări. Pentru că Finn van der Kamp deja a adus acest subiect în discuție, firește, când uh, ai trei oameni într-o mașină, e mai bine decât atunci când ai trei oameni fiecare în mașina lui separat. Uh, dar dacă comparăm impozitele, uh, trebuie să vedem dacă e, un, dacă e concurență echitabilă. Cu Uber problema era că nu plătesc impozite, șoferii nu au nicio formare, nu sunt fiabili, iată de ce pot face oferte mai ieftine. Cunoaștem acest fenomen uh, din uh, traficul aerian, pentru că acolo s-au aplicat anumite mecanisme pentru a economisi pe aici pe acolo și a venit cu oferte mai ieftine, o problemă gravă. În al doilea rând, în mediul transporturilor avem o concurență neloială. Fiecare locomotivă, de pildă, trebuie să plătească pe fiecare kilometru feroviar o taxă. 100% din rețeaua feroviară e impozitabilă, în timp ce doar 1% din uh, rețeaua rutieră. Firește, traficul rutier e mai ieftin. În uh, Germania Uh, își ia înapoi practic 60% din uh, banii pe care i-a plătit pentru um, traficul feroviar. În continuare, spuneți că nu există condiții echitabile între orașe. Spuneți că mai, și acolo unde oferta transportului în comun e bună, nu are nicio șansă? Considerați acest lucru? Pentru că de multe ori nu există altă alternativă și mobilitatea e importantă. Uh, Întrebarea e dacă prin aceste sisteme de economie colaborativă uh, eliminăm presiunea de pe autoritățile politice uh, care sunt obligate să îmbunătățească sistemul public de transport, dar acum nu ar mai fi nevoite și ar putea spune, uite, putem să economisim acești bani. Firește, nu e o soluție pe termen lung, pentru că acești bani trebuie reinvestiți în uh, traficul feroviar și în întreținerea șoselelor. Mulțumesc foarte mult, domnule Kramer. Puteți răspunde deja la această primă serie de întrebări, după care vom continua cu altele. Haideți să vedem dacă pot să răspund la toate întrebările. Dumneavoastră, domnule Camp, ați pornit de la această viziune romantică, dar e o afacere. Trăim uh, într-o lume unde afacerile contează. Partajarea sună bine, însă platformele care stau în spatele acestor inițiative uh, reprezintă, presupun, multă muncă și nu numai datele, ci algoritmele create pentru a procesa toate aceste date. E un nou tip de afacere și oamenii spun că ar putea să fie și o nouă infrastructură. Ar trebui să ne gândim dacă acest nou strat al datelor este un nou nivel de infrastructură al zilei de mâine. Lucru care ne duce firește și la un alt tip de reglementare nu răspundem la acest lucru în raport, însă domeniul de care mă ocup eu este infrastructura, gestiunea și uh, reglementarea acestui domeniu. Trebuie să ne întrebăm dacă acest nou nivel al datelor este un nivel de infrastructură și se reglementează ca atare sau reprezintă o, un mediu de afaceri și este reglementat ca atare. Nu am deocamdată un răspuns, dar aceasta este întrebarea pe care trebuie să ne o punem. În continuare, mediul digital. E un mediu concentrar. De obicei, uh, în, în afaceri există întotdeauna câțiva actori, însă în mediul digital asistăm la acel fenomen um, al câștigătorului care ia tot. Și fireste, acest lucru are consecințe în termen de reglementare, puterea pe piață. Poate fi vorba de multe companii, dar de obicei sunt companii din uh, Statele Unite există totuși o excepție, BlaBlaCar e o platformă franceză, există doar câteva întreprinderi europene însă în acest sector. Aveți dreptate, fac această deosebire între transportul pe distanțe lungi și transportul urban. Cred că tot raportul se bazează pe această distinție. Există o deosebire între transportul pe distanțe lungi și transportul urban, pentru că abordarea e diferită. În transportul urban abordăm în primul rând taxele, chiar dacă aceste întreprinderi și au o cotă de 18 până la 30%, nu neapărat 18 până la 30% dispare. Ar putea să fie vorba și de trafic nou. Pe distanțe lungi avem căile ferate, cel puțin în Europa avem căile ferate și era această întrebare, cum putem considera Statele Unite ca fiind comparabile cu Europa? Nu, există comparație pentru că Europa e un continent feroviar, iar în Statele Unite nu există o rețea feroviară de asemenea amploare. Dar uh, nu am analizat doar uh, date din Statele Unite, ci și din uh, Europa. Tendințele fundamentale sunt aceleași, așadar. Consecințele însă, ramificațiile, s-ar putea să fie diferite. Pe distanțe lungi, nu pot să mai-mi amintesc cine a pus această întrebare. Dar cred că recomandarea principală despre care cu toții doriți să aflați mai multe, cred, ci recunosc, avem câteva recomandări, însă pe termen lung, principala idee e un mediu echitabil pentru toată lumea, însă e deja o problemă pentru că și când vine vorba de traficul rutier și traficul feroviar, exista deja o discrepanță între cele două, discrepanță agravată de mediul digital. Trebuie să discutăm și despre uh, diferitele uh, moduri de transport, nu se achită aceleași taxe, iar uh, acest nou nivel digital nu face decât să agraveze problemele. Iată de ce, din această privință, cred că principala recomandare de politică e să ne întrebăm ce anume face digitalizarea. Ne obligă să gândim la nivel intermodal. La nivelul datelor nu mai există însă diferite moduri de transport. Toate sunt comparabile. Iată cum, de altfel, digitalizarea a face ca concurența între diferitele moduri de transport să devină și mai acerbă cum putem finanța infrastructura, pur și simplu, de pildă, impozitele, eh, impozitarea profiturilor acestor eh, platforme. Uber, de pildă, e registrat eh, în țările de jos, BlaBlaCar e înregistrată în Franța și aici există probleme de natură fiscală, firește. Iar o altă idee ar fi reinvestirea fondurilor dobândite în infrastructură. Și avem un exemplu în raport din statul american Massachusetts, dar avem și un alt exemplu din orașul Chicago, care aplică un impozit Uber, 15 cenți, la care se adaugă 20 de cenți ulterior, care trebuie reinvestiți în sistemul de transport în comun. E posibil așadar pentru că Uber sau Lyft, indiferent de ce platformă vorbim, folosește uh, infrastructura publică. Așadar, indiferent de ce mod de transport uh, în comun sau nu dorim să promovăm, putem finanța infrastructura publică. În Statele Unite, acest model funcționează la nivelul orașelor, nu la nivel național. Pe ansamblu, cred că avem nevoie de mai multe date înainte de a legifera cred că aveți nevoie de mai multe informații. E prematur deocamdată uh, să ne pronunțăm. Și am să închei cu o singură idee. Te putem orienta, de pildă, după datele din Franța, unde autoritățile publice au analizat fenomenul. Nu avem însă date comparabile în Spania sau în alte țări. Când vine vorba de Uber, datele noastre vin în principal din Statele Unite. Se spune că Uber ne ajută să ne îndepărtăm de mașini, dar există totuși date care ar arăta că de fapt nu, efectul ar fi chiar cel contrar. Din potrivă, pune mai multe mașini în uh, trafic. Iată de ce avem nevoie de mai multe informații. În linii mari însă, ideea mea e că digitalizarea ne poate ajuta dacă e să trecem la nivelul următor, care nu ține de Uber sau BlaBlaCar, ci ține de mobilitate drept un serviciu unde toate tipurile de transport sunt integrate. Iar aici Europa are o poziție fruntașă. Există exemple la Göteborg, la Helsinki, unde mobilitatea e privită ca un serviciu în ansamblu. Dar în acest sens e nevoie de o politică publică, de o abordare de politici publice, nu doar abordarea comercială. Toate aceste idei sunt utile dacă sunt integrate în această abordare de politici publice. Dacă profiturile, o parte din acestea sunt alocate pentru finanțarea infrastructurii și dacă se creează un uh, context echitabil. Ultima observație la, se referă la date. Aceste companii generează și produc, uh, dispun de asemenea de un volum imens de date, iar dumneavoastră trebuie să reglementați accesul la aceste date. Uh, sur euh, ces réponses. Nous allons continuer le débat, si vous voulez bien. O să continuăm acum dezbaterea cu domnul Riche. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc și domnului profesor pentru expunerea sa, dar am fost uh, surprins că mă așteptam la ceva mai aproape de text. Vreau un răspuns în legătură cu problemele legate de finanțarea uh, infrastructurii din economia uh, colaborativ. N-am auzit răspunsul la această întrebare, dar uh, am auzit uh, câteva lucruri despre redistribuirea taxelor, în schimb. Problema ar fi, în primul rând, care infrastructuri și ce tip de utilita, utilizare a acestor uh, infrastructuri finanțăm. Există infrastructuri de tip digital, infrastructuri de natură fizică, uh, căile de transport, de exemplu, și în plus mai există și uh, externalizări. Acum, uh, sigur că totul nu poate să fie la îndemână la latitudinea fiscului. Trebuie să ne gândim cum finanțăm până la urmă infrastructura. Un alt, o altă idee era ca o serie de acest, o mare parte din aceste modalități uh, noi de transport folosesc uh, modalitățile clasice și infrastructura clasică. Vedem clar că din ce în ce mai mult uh, asistăm la o integrare a acestor sisteme. Iar a treia întrebare pe care o aveam era legată de calitatea serviciilor. că... Adică, înainte nu exista ca, și nici acum nu există capacitatea ca uh, cineva să vină să mă ia dintr-un anumit uh, loc în cazul transportului uh, public. Dacă v-aș întreba dacă dumneavoastră credeți că aceasta este uh, o chestiune de performanță, o performanță a acestui sistem sau um, uh, o chestiune care ține de costuri. Mulțumesc și acum doamna de Monte. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește uh, finanțarea, credeți că vom ajunge să înlocuim transportul public uh, cu aceste modalități uh, partajate de transport? Răspunsul meu uh, ar fi uh, acum nu, pentru că transportul public prezintă multe garanții în ceea ce privește acoperirea unor uh, anumite zone. Deci, transportul public ajunge în regiuni mai izolate. Am analizat și în alte rapoarte problema turismului și spuneam că atunci când e vorba, de exemplu, de servicii turistice, este nevoie de o condiții egale pentru toată lumea în afaceri. Dar când e vorba de uh, împărțirea costurilor sau veniturilor, lucrurile nu mai stau deloc la fel. V-aș întreba dacă credeți că este posibil integrarea transportului public cu acesta ce ține de economia colaborativă și dacă pe viitor ne putem uh, imagina mijloace de transport public integrate cu uh, ținte, cu destinații ce țin de um, zone îndepărtate sau izolate. Trebuie de asemenea să analizăm problema protecției datelor. Doar în urmă cu câteva săptămâni, Uber a recunoscut că a avut probleme cu uh, piratarea bazei sale de date privind clienții. Deci, clar, securitatea trebuie consolidată pe aceste platforme, pentru că acestea țin informații personale, date personale, date privind cardurile de creditare clienților, deci informații sensibile. Cum putem deci garanta drepturile consumatorului și cum putem apăra aceste drepturi? Mulțumesc, doamna de Monti. Am și eu uh, câteva întrebări și prima ar fi legată de condițiile și metoda prin care ați realizat studiul dumneavoastră. Uh, mă uit la documentul dumneavoastră și mă uit la autori aici. Ați uh, inclus aici numele profesorului Juan Montero. Pe 17 septembrie um, ați transmis această informație și ne-ați spus că din luna noiembrie 2014 profesorul Montero este unul dintre um, avocații unui uh, grup de um, avocații grupului BER în timpul realizării studiului. Puteți să-mi confirmați acest uh, lucru? Dânsul a lucrat ca avocat? Uh, nu. Uh, acest lucru era cunoscut. Nu, vă rog cu microfonul. Da, motivul pentru care am ales uh, colaborarea profesorului Montero, cu care lucrez de ani de zile, am scris cărți împreună legătură cu consecințele uh, digitalizării și așa mai departe, este că acest domn este unul dintre puținele persoane care cunoaște subiectul și n-am uh, considerat, eu unul personal, m-am gândit că este chiar un avantaj pentru studiul nostru și nu un handicap. De altfel, nu există niciun fel de uh, părtinire în cadrul acestui studiu și, în plus, domnul Montero a lucrat pe partea care se referă la transportul uh, de lungă distanță, pe distanțe lungi, nu în niciun caz pe transportul urban. Deci îmi confirmați că nu există legătură între domnul Montero și Uber în uh, studiul dumneavoastră. Deci, uh, nu, nu sunt uh, legături, nu sunt consecințe în acest sens. Da, am numărat, apare numele Uber de 131 de ori um, și sigur, aici vreau să revin la o chestiune de fond, pentru că lucrurile uh, trebuie să fie destul de interesantă. Amintesc că studiul se referă la economia colaborativă. Eu personal consider că Uber nu se încadrează în această definiție și o să vă dau un exemplu concret. Atunci când comand un Uber, când vine să mă ia un șofer, îl plătesc pentru cursa respectivă. Pentru mine e clar că e vorba de un vehicul, un profesionist cu mașină care mă ia și mă duce undeva. Deci nu e vorba de un serviciu oarecare de uh, partajare a autoturismului. Deci uh, asta mă preocupă pe mine acum, domnule, pentru că plasați Uber în cadrul economiei colaborative, ceea ce nu este um, corect. Și vă amintesc că a spus și Adinauri în legătură cu economia colaborativă că pasagerul poate la rândul lui să fie șoferul. Este complet fals acest lucru pentru că în acest uh, cadru ne trebuie ce? licență. Licență de taximetrie. De aceea în Europa nu există sistemul Uber Pop pentru că nu este legal, pentru că acei șoferi nu au licență. Și atunci trebuie să ținem cont de diferențele dintre cuvinte, să avem proprietatea termenilor pentru că, după părerea mea, în studiul dumneavoastră nu se regăsește acest lucru. Este adevărat că economia colaborativă trebuie să fie încadrată corect, însă trebuie să vă spun că Uber nu este parte din acest tip de economie. Și acum revenim la uh, dezbaterea noastră, vă dau uh, din nou cuvântul. Da, o să vă răspund, e foarte important, desigur. Uh, deși am făcut-o și în scris, vă voi răspunde și acum. Bun, economia de, de colaborativă, Sharing Economy, acest uh, titlu ni l-a, uh, a fost dat de către dumneavoastră să lucrăm cu uh, noțiunile acestea. Există într-adevăr două modele. Există carpooling, care este modelul BlaBlaCar din Franța, dar în acest raport se vorbește, în general, de un model și nu de o întreprindere oarecare. E un model. Uber este un model. Carpooling, deci, înseamnă că cineva conduce și ia pasageri în drum. Avem câteva cifre care arată că uh, nu întotdeauna oamenii ar fi făcut drumul respectiv dacă nu era cineva care să-i ducă. Modelul Uber este altceva, într-adevăr, cineva este angajat să efectueze acea cursă. Am impresia că modelele sunt în curs de a se uh, confunda oarecum această separare a modelelor nu este uh, sustenabilă pe termen lung. BlaBlaCar o să atace Uber, Uber o să atace BlaBlaCar, este o bătălie probabil uh, și ca în afaceri totul este permis. Distinția aceasta este una temporară, după părerea mea, și am vorbit despre perioada romantică a acestui business, dar el rămâne până la urmă un business nu e vorba de un uh, șofer uh, care uh, se duce undeva, ci e vorba de faptul că cineva face profit din acea cursă până la urmă. Deci mecanismul este clar și componenta socială este acolo. Domnul Riche îmi spunea că nu uh, răspund la întrebarea privind finanțarea, dar uh, tot ce am constatat uh, se referă la agravarea chestiunii finanțării. Răspunsul, după părerea mea, este o mai bună integrare între transportul public și cel privat. Eu cred că toată digitalizarea aceasta nu face decât să ne oblige la integrare și chiar ne putem gândi că aceste platforme ar putea avea o obligație de serviciu public în anumite zone care nu ar fi deservite altfel. Deci, complementaritatea există, e posibilă, însă în ziua de astăzi ne confruntăm cu fenomenul numit cream skimming. Fiecare vrea să ia uh, spuza pe turta lui. Există obiective de politică de mobilitate urbană Însă în uh, cazurile acestea lucrurile trebuie integrate, trebuie să căutăm complementaritățile și poate transportul public să fie înlocuit? Nu, eu cred că nu poate fi înlocuit, dar trebuie integrat și, într-un anumit sens, ar putea fi mai ieftin să avem unii dintre acești Uh, operatori în uh, postura de a efectua un serviciu public. M-ați întrebat uh, și în legătură cu protecția datelor. Sigur că da, dar asta este o întrebare mult mai amplă care nu se rezumă la platformele de transporturi. Trebuie să facem acest lucru și cu cărțile, și cu electricitatea, și cu contoarele inteligente și tot. Deci e vorba de o legislație transversală care să se refere la protecția datelor, care nu se limitează doar la transporturi. Mulțumesc, domnul Finger. Nu mi-ați răspuns însă la întrebare. Poate n-ați, eh, sau n-am înțeles eu sistemul. Bla bla car este eh, partajarea costurilor călătoriei. Dumneavoastră puneți eh, taxiurile în cadrul economiei partajate. Nu e uh, în niciun caz vorba de așa ceva. Am acum un document, document uh, sub ochi în care se afirmă că domnul Montero este uh, clar uh, funcționează ca avocat al firmei Uber. Există deci anumite legături care Uh, pot să pună sub, sensul întrebă, sub semnul întrebării studiul dumneavoastră. Da, e adevărat, uh, da. Vă rog să-mi găsiți uh, elemente de părtinire în studiu. Știu că putem fi critici în legătură cu cele două abordări, dar, președintele, da, domnule, țin să vă spun că în legătură cu economia partajată, nu uh, vedem la fel definiția și de exemplu, uh, BlaBlaCar reprezintă o modalitate de uh, partajare a costurilor călătoriei. Mm, taxiurile în niciun caz nu fac parte din această categorie, dar în studiul dumneavoastră așa situați taxiurile, ca economie partajată. Nu, nu, îmi pare rău, taxiurile nu, desigur, nu, taxiurile nu fac parte din economia partajată. E un model economic, sigur. Oamenii care merg către eh, BlaBlaCar sunt cei care, eh, oameni care practică sistemul BlaBlaCar sunt cei care se eh, duc într-un anumit loc și preferă să mai ia pe cineva care, ca să-și reducă cheltuielile. Există deci platforme care uh, permit uh, găsirea acestor persoane care merg în aceeași direcție. Problema o reprezintă aceste platforme. Deci ce spuneți dumneavoastră, domnule uh, Finger, este că sunt două modele. O platformă economică și o uh, economie colaborativă pe de altă parte. Cred că Aici va trebui să fim uh, atenți. Colegii mei au fost și ei foarte interesați de această idee că uh, problemele transportului public sunt reale și de aceea trebuie să facem o distinție clară. Ce este și ce nu este economie colaborativă. Da, vreau să vă mai dau o, o propoziție ca răspuns. Nu există economie colaborativă de tip romantic. Platforma e o platformă în spatele acestor uh, modalități și acea platformă este problema. Nu există economie colaborativă în afara unei platforme de business. Da, aici nu eram noi de acord. O platformă digitală care face business și o formă fizică de un serviciu tangibil un, ale cărui costuri sunt partajate. Deci, uh, mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici și pentru că ne-ați uh, prezentat acest studiu în legătură cu economia colaborativă. Allez, nous continuons. Regula, continuăm și trecem la examinarea proiectului examinarea prezentării Comisiei referitoare la proiectul de act delegat privind cerințele tehnice pentru navele destinate căilor navigabile interioare. Doamna Daniela Rosca, unde sunteți? Înțeleg că o înlocuiți dumneavoastră. Nu aud nimic de la comisie. Ce doriți să ne spuneți? Vreau să vorbiți în microfon, spune președinta. Allez, on reprend nos travaux et on... Reluăm discuțiile și discutăm despre mecanismul pentru interconectare în Europa. Lansarea a avut loc în februarie 2000. Uh, 2017 și astăzi discutăm rezultatele primului apel, al doilea apel urmând să fie uh, deschis până în aprilie 2018. Mulțumesc uh, uh, șefului de GEMUV pentru această uh, problemă și îi dau cuvântul pentru 10 minute să ne facă prezentarea. Mulțumesc frumos, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc că ne dați posibilitatea să vă prezentăm rezultatele acestui prim blending call. Este o experiență pentru noi, pentru că este primul call pe genul acesta de pachet pe care îl organizăm. Foarte succint să vă spun prin ce, se, prin ce diferă acest apel de unul clasic. Pur și simplu, subvenția este condiționată de obținerea unui împrumut sau a unui produs financiar inovator pentru aceeași valoare. Deci dacă dăm o subvenție de 20%, trebuie ca uh, promotorii de proiect să vină cu cel puțin 20% împrumut sau instrument financiar inovator în uh, proiectul pe care îl dezvoltă. Pentru aceasta, bineînțeles, dincolo de ceea ce se evaluează uh, pentru apelul clasic, trebuie să se evalueze și capacitatea financiară, așa numita financial readiness, capacitatea de a ajunge la sfârșitul proiectului cu uh, finanțarea și subvenția solicitată. Evident, toate acestea se întâmplă într-o etapă mai uh, timpurie decât în cazul clasic, uh, Adică trebuie să le lăsăm un anumit timp pentru a ajunge la uh, așa numitul financial close. Se, uh, selectează proiectele așadar, apoi se semnează o convenție de subvenție, dar nu se plătește nimic în acel moment. Uh, li se dă la dispoziție un termen de 12 luni pentru a ajunge la încheierea financiară, când au semnat tot pachetul cu instituția financiară, atunci și doar atunci plătim subvenția. Asta înseamnă, bineînțeles, că există un element de risc de care se ține seama și dacă unii dintre ei uh, nu ajung la încheierea financiară, atunci noi nu suportăm niciun risc financiar pentru că atunci nu trebuie să se ramburseze niciun ban și convenția de subvenție pur și simplu se anulează. În cadrul acestui prim apel, prim blending call, am vrut să acoperim toate prioritățile pe care le acoperim în mod normal prin apelurile clasice, pur și simplu ca să nu excludem un sector sau altul, pentru că nu avem încă experiență cu aceste blending call. Și atunci, nu doar am acoperit toate sectoarele, ci am oferit și rata de cofinanțare obișnuită, ca să vedem puțin cam care e răspunsul. Și atunci avem infrastructurile, cele mai clasic, pe coridoare, uh, RTMS, interoperabilitatea feroviară, inovație și noi tehnologii, și apoi celelalte elemente, cum ar fi Sezar, ITS, um, autostrăzile mării și așa mai departe. Vom vedea că bugetele educative care au avut, indicative care au fost uh, avute în vedere nu au fost respectate întru totul, fiindcă, evident, a fost dificil să se anticipeze răspunsul unui subsector sau al altuia, însă a reușit să acoperim în linii mari cam toate prioritățile. Câteva cuvinte privind procesul de selecție acum. Am primit propuneri pentru de două ori bugetul de un miliard de euro, 65 propuneri primite, Evaluarea se realizează în două etape, ca și în cazul clasic, una externă, ex, făcută de experți externi agenției, care a permis păstrarea unui număr de 41 de propuneri pentru un buget de 1,7 miliarde și, având un buget indicativ de 1 miliard, am ajuns la o recomandare de 39 de proiecte unele au fost puțin redimensionate pe aici, pe acolo, anumite rate de cofinanțare au fost evaluate în scădere, însă, per total, am încercat să susținem cât mai multe proiecte posibil cu bugetul alocat. Prin urmare, dacă ne uităm la tipologia proiectelor reținute, o să vedem că prima uh, Eh, idee este că blending color nu exclude niciun tip de proiect. Am fi putut spune inițial că unele eh, infrastructuri mai clasice, cum ar fi RTMS sau feroviarul, nu sunt adaptate blendingului. Nu e deloc așa. Am acoperit aproape toate sectoarele, avem proiecte foarte interesante, inclusiv pe RTMS, cât și pe feroviar clasic avem proiecte și în statele membre de coeziune, cât și în celelalte. Se acoperă un număr de 24 de state membre în total, ceea ce demonstrează că genul acesta de sprijin uh, dacă nu este adaptat la toate tipurile uh, de cazuri, el oricum el, este util uh, majorității acestora. Vis-a-vis de bugetul indicativ anunțat, veți vedea din cifre că a trebuit să facem un efort, de exemplu în cazul RTMS, Aici, numărul de propuneri depuse a fost mult mai mare decât am uh, estimat și am vrut să facem un efort uh, astfel încât aproape am dublat bugetul indicativ, ceea ce rămâne în marja de flexibilitate și arată interesul vis-a-vis -vis de acest tip de blending call. În ceea ce privește tipul de sector regăsit, suntem foarte aproape de ceea ce apare în apelurile clasice. Dacă am face aceeași repartiție pentru CEF, per ansamblu, uh, repartizarea ar fi cam aceeași, ceea ce arată că blending call-ul nu induce o diferență majoră vis-a-vis -vis de acoperirea CEF. Numeroase proiecte feroviare, inclusiv RTMS, câteva proiecte rutiere și maritime și câteva uh, pentru căile navigabile interioare. În ceea ce privește inovarea, o să vedeți în detaliile de proiect că avem mai multe proiecte ce țin de electromobilitate, în special trei care acoperă fiecare uh, dintre ele mai multe state membre. E vorba de instalarea de puncte de reîncărcare și avem totodată un proiect hidrogen, primul proiect hidrogen de dimensiune industrială. Am mai susținut proiecte, dar la nivel de proiect pilot, însă acum acesta este unul de scară industrială și câteva proiecte LNG, inclusiv în uh, uh, pe ceea ce privește căile navigabile interioare, toate pentru reducerea emisiilor uh, de carbon. Care sunt etapele următoare? După cum prevede procedura, vom supune aceste rezultate uh, la avizul comis, Comitetului CEF pentru a fi apoi aprobat și de uh, comisie, astfel încât să se poată încheia convențiile de subvenții la începutul anului 2018, sperăm noi. După cum știți, acest apel a fost organizat cu două date uh, limită, prima în ianuarie, care face obiectul acestei prezentări, și o a doua, care rămâne deschisă până în luna aprilie, care a fost puțin extinsă această a doua limită și ea vizează, în principiu, atragerea unui număr mai mare de proiecte în sectorul carburanților alternativi, fiindcă aceasta a fost anunțată și decisă în cadrul pachetului mobilitate curată adoptată cu câteva săptămâni în urmă. Așadar, este important să reamintim că rămân deschise toate prioritățile, fiindcă avem o mică marjă de flexibilitate de 20% din valoarea apelului, deci dacă primim proiecte foarte, foarte bune, pe alte priorități decât inovarea, evident le vom evalua și vom ține seama de ele, însă dorința noastră este evident să folosim la maxim acești 350 uh, de milioane suplimentare pentru a avea proiecte uh, excelente în domeniul carburanților alternativi. În încheiere, este foarte important să avem finanțare, dar și proiecte. Și de aceea am creat un sistem de asistență prin uh, intermediul unui uh, uh hub de consiliere și sper, sperăm așadar uh, ca în vara anului viitor să vă prezentăm rezultatele acestui nou apel. Mulțumesc, spune președinta, pentru prezentarea foarte interesantă și foarte detaliată și deschid dezbaterea. Are cuvântul domnul Herzog. Nu, ați nu vreți să las cuvântul, domnul Zile, atunci? Mulțumesc frumos pentru prezentare. De fapt, această idee a mixării a fost uh, să se facă o, un amestec cu bani uh, privați. Însă, există o distincție a ceea ce se numește aici investitori uh, privați. După părerea mea și după cunoștințele mele vis-a-vis -vis de uh, țările baltice, interesul uh, în această piață din uh, partea de vedere al investitorilor privați este destul de limitat. Și aș vrea să vă întreb ce părere aveți noastră. Vi se pare uneori că uh, sunt uh, societăți publice care joacă acest rol, uh, plătite de banii uh, contribuabililor și atunci facem un amestec între banii contribuabilului european și banii contribuabilului național printr-o corporație? Există sectoare foarte reduse în infrastructurile de transport uh, unde există totuși și aport uh, privat în adevăratul sens al cuvântului? Și cunoașteți vreo cale pentru a încuraja investițiile cu adevărat private? Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru prezentare, spune domnul Telicica. Câteva întrebări așa oarecum ignorante ca să încerc să înțeleg mai bine reluând ceea ce spunea domnul Zile, că facem amestec cu mijloacele financiare comerciale. Dumneavoastră ați vorbit și de proiectele uh, pe bază de hidrogen, pe care eu personal și nu doar eu le consider destul, ba chiar foarte scumpe uh, astăzi. Și văd că încă vă axați pe ele. Aveți așteptări, aveți încredere că vor fi uh, văzute de uh, sectorul comercial ca fiind viabile din punct de vedere economic, dat fiind faptul că infrastructura este încă inexistentă? Aș aprecia dacă ați putea introduce puțin raționamentul pe care l-ați avut aici. Și uitându-mă la modul în care ați defalcat uh, sectoarele acoperite, am văzut că gradul de succes a fost relativ uh, redus Uh, pentru nodurile din rețeaua uh, centrală. Și din nou aș spune că pentru finanțare din perspectiva amestecării mijloacelor de finanțare și atragerii de surse comerciale, bine, eu sunt pentru, uh, dar nivelul este foarte ridicat, în timp ce nodurile reprezintă o oportunitate de conectare. Vorbim de uh, noduri în oraș sau în apropierea orașelor, din nou atrăgătoare pentru sectorul comercial. Uh, și iarăși aș vrea să înțeleg de ce au fost atât de puține, nu au fost suficient de bune. A existat un element de politică pe care l-ați introdus din perspect- dintr-o perspectivă ecologică pe care o pot înțelege. De asemenea, RTMS, succesul văd că e destul de mare. Uh, Mm, vă rugăm să ne spuneți ce exact din RTMS, pentru că, din nou, sunt pentru, dar este un sector foarte costisitor. Și, în sfârșit, două ultime observații. 1. Următorul termen este aprilie 2018, spuneați de vară apoi. Ținând seama de faptul că au un an la dispoziție pentru încheierea financiară și încheierea uh, acordurilor cu băncile comerciale, nu vă e teamă că intrăm în dificultăți cu calendarul de vară? Sigur, sunt multe proiecte eligibile, dar chiar și așa nu o să ajungem la constrângeri de timp și, în sfârșit, uh, aveți poate nu neapărat o defalcare pe state membre, dar așa doar indicativ, să, dacă puteți să ne spuneți care țări uh, sunt mai bune la prezentarea de uh, proiecte uh, de blending, doar din curiozitate. Eu, de exemplu, sunt ceh, aș fi interesat să știu cum se descurcă cehi. Mulțumesc, domnule Talișca, Domnule Kramer, aveți cuvântul. Ah. Mulțumesc foarte mult și pentru prezentare. Firește, în ceea ce privește finanțarea mixtă, situația e mult mai simplă în urmă cu 6-7 ani uh, când, impozit, când uh, dobânzile erau mai mari, situația era alta, însă în ziua de astăzi casele de economii, băncile dau împrumuturi mult mai ușor. Știm că situația s-a schimbat deja de câțiva ani. Am uh, o experiență concretă din experiența din Germania, vreau să vă dau un exemplu. E, există coridorul de la Hamburg la Cracovia, 900 de kilometri de căi ferate, construite de partea polonă excelent cu fonduri europene, însă de partea germană lasă de dorit. Există, există un gol de 15 km care nu sunt electrificați. Există trenuri de marfă care um, călătoresc sute de kilometri cu o remorcă diesel atașată uh, de la Berlin uh, încolo, în Germania, trebuie să treacă pe um, locomotiva cu diesel. Și totuși încurajăm mobilitatea electronică. Oare cum se poate? Landul Brandenburg e interesat de mobilitatea electronică. I-a spus uh, guvernului federal că va finanța o anchetă, iar ministrul federal al transportului a spus că e interzis acest coridor de transport uh, nu se află în centrul priorităților, nu puteți planifica acest lucru, deși îl plătiți. Iar acum transportul, uh, ministrul, Euro, ministrul federal al transportului a spus că poate, face, uh, poate interzice această inițiativă și la nivel european. Însă avem nevoie de sute de milioane pentru a remedia această lacună. Uh, vrem să ne legăm nu uh, doar la uh, rețeaua europeană, ci să eliminăm și lacunele existentele în ceea ce privește transportul um, um, de um, scurtă distanță în Germania. Vorbim de mobilitatea electronică, însă ne concentrăm doar pe mașinile electrice, iar uh, Guvernul Federal German dă sute de milioane de euro pentru a încuraja această inițiativă, însă uh, în loc să sprijine inițiativa um, mobilității electrice pentru sectorul feroviar, nu uh, face altceva decât să financeze uh, de pildă mobilitatea electronică în orașe, finanțând uh, cu 750 de milioane de euro autobuzele electronice. Am putea transporta o, o parte considerabilă a mărfurilor europene uh, cu uh, moduri electronice de transport. Însă în Germania nu există nicio inițiativă în acest sens. Nu credeți că, totuși, dacă anumite regiuni și landuri din Germania ar putea să se adreseze comisiei direct, chiar dacă guvernul federal nu vrea acest lucru. Vă spun că uh, în acest tronson de 900 de kilometri de cale feroviară, uh, de căi ferate, există 15 km neelectrificați care reprezintă această lacună și ar putea să reprezinte un exemplu excelent de um, finanțare amestecată pentru încurajarea electromobilității. Je vous Mulțumesc frumos, domnule Kramer, și vă dau înapoi cuvântul pentru a încerca să răspundeți la întrebări. O să fiu succint. Am o observație și două întrebări. Prima întrebare este că, ascultând intervențiile colegilor, uh, înțeleg, blending-ul eu uh, presupune bani privați, însă el presupune și finanțarea din instituții publice, cel puțin eu așa am înțeles. Și, a priori, instituții publice și planul uh, Băncii uh, Europene de Investiții. Prin urmare, acest blending este mai degrabă un instrument de natură publică. Și atunci prima mea întrebare este dacă am înțeles bine. A doua întrebare. Minimum a spus 30%, 30% uh, există și un maxim? Și a treia uh, idee este mai degrabă observație. Sunt surprins pentru că în cele din urmă uh, îmi amintesc că eu am insistat mult pe blending uh, în rapoartele mele și în discuțiile cu Comisia, susținându-l. Însă blendingul nu era o condiție, era un sprijin. Și acum înțeleg ceva destul de bizar. Ceea ce a fost destinat promovării, facilitării, devine acum o condiție. Și atunci este asta conform cu spiritul a ceea ce încercam să apărăm inițial, și anume facilitarea și susținerea unor operații? On vous a rajouté des questions. <laughs> Um, Acestea ar fi întrebările și acum vă dau cuvântul pentru a putea să răspundeți la ele. Uh, mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Acum, în ceea ce privește ce anume e privat și ce anume e public, considerăm, de pildă, că un împrumut care vine de la BEI, dacă înlocuiește finanțarea de la buget, nu e finanțare publică, pentru că oricum BEI se refinanțează pe piața de capital. Există așadar o deosebire între public și privat. Nu se ia în calcul însă natura instituției care oferă împrumutul, ci mai degrabă natura finanțării. Iată de ce în ceea ce privește promotorii din uh, cele 39 de proiecte, o trăime sunt promotori privați. Două trăimi sunt entități publice, dar acestea pot fi, um, de pildă, companii feroviare, chiar dacă acestea operează pe piață, nu trebuie neapărat să fie deținute um, de stat. Avem 14 proiecte care vin din partea BEI, dar avem 20 de bănci comerciale implicate în aceste proiecte. Acestea nu participă singure, există adesea o participare împreună cu o bancă națională și cu o bancă comercială, dar pentru a-i răspunde lui, uh, de pentru a-i răspunde domnului Riche, proiectul RTMS Paris-Lyon cel mai mare proiect din Franța. În acest caz, finanțarea vine de la două bănci private, nu vine de la, uh, din, din partea unei entități publice. Deci avem așadar tot felul de configurații posibile. În ceea ce privește hidrogenul, e clar, e un prim proiect de acest fel. E o regiune care are o strategie foarte clară pentru crearea unor puncte de hidrogen cu servicii atașate. Aici vorbim de o bancă națională de promovare care este partenerul financiar. În ceea ce privește notele, nu am primit atât de multe cereri și e adevărat, uneori e mai greu să identificăm uh, diferitele surse de venituri în infrastructură. Iată de ce până acum, uh, în această privință, nu ne-am bucurat de prea mult succes. Ce am dorit să, să facem în uh, cazul celui de-al doilea termen limită e să deschidem un pic marja de interpretare referitor la ce anume uh, poate fi prezentat la inovare, la categoria inovare pentru combustibile alternative. Dacă aveți combustibil alternativ, puteți prezenta solicitarea la inovare, nu neapărat la note. Sperăm în acest fel să putem atrage mai multe proiecte în orașe privind combustibili alternativi. RTMS și tipologia proiectelor amintisem echipament masiv pe șine RTMS în rețeaua centrală Paris-Lyon. Există însă multe echipamente, proiecte de echipamente care vin din partea unor 3-4 companii. În plus, în țările de jos există un proiect foarte interesant promovat nu de întreprinderea feroviară, ci uh, de o agenție publică care după aceea redeschide proiectul uh, unor uh, altor mici întreprinderi care pot participa. Avem două etape, așadar avem acum prima cerere de ofertă. Vom semna acordurile de finanțare undeva la începutul lunii noiembrie, după care până în 2019 pot finaliza perioada de finanțare. Pentru cea de-a doua perioadă, finalizarea se va uh, face în aprilie, vor fi evaluate cândva în vară. Contractele de sprijin vor fi semnate pe sfârșitul anului 2019, după care vom avea până la sfârșitul anului 2019, începând de uh, 2020, pentru a uh, finaliza partea financiară. Acum, întrebările punctuale referitoare la întrebarea dumneavoastră din Germania. Nu știu anume la ce se referă acest proiect și cum stau lucrurile când vine vorba de eligibilitatea sa, însă vă stau la dispoziție să discutăm în bilateral și să analizăm acest proiect privind electrificarea căii ferate. Întrebarea privind rata de cofinanțare. Având în vedere că nu știam exact ce tip de cofinanțare s-ar potrivi acestui uh, cereri de apel mixte, am reluat modelul uh, anterior. 20% așadar este rata standard de cofinanțare pentru proiectele de uh, inovare, însă pentru RTMS a fost În ceea ce privește ambuteiajele, rețeaua centrală, cota de cofinanțare a fost de 30%, însă, având în vedere că am primit foarte multe cereri pe acest tip de proiecte, am încercat să reducem un pic rata de cofinanțare pentru că vedem, există o serie de proiecte de amploare unde vom, pro- vom propune o rată de cofinanțare de 20% în loc de 30%, care ne permite finanțarea mai multor proiecte. După cum vă spuneam, e o încercare, pentru că dacă aceste proiecte pot ajunge într-adevăr să se finalizeze cu un sprijin de 30%, atunci este un succes pentru noi și putem lua în calcul pe viitor o rată de cofinanțare ceva mai redusă. Nu există așadar nicio regulă. Am mm, pur și simplu am copiat ratele de cofinanțare din trecut. În trecut, uh, încă o dată îmi pare rău că nu am reușit să vă trimitem broșura noastră obișnuită. Aceasta e în curs de a fi terminată și vă va fi pusă la dispoziție cât se poate de repede. Veți găsi în această broșură, ca de obicei, informații amănunțite privind fiecare proiect uh, ales și cât și proiectele care nu au fost selecționate. Vă stau la dispoziție cu mare plăcere pentru orice alte întrebări ați mai putea avea referitor la aceste proiecte. Vă mulțumim! Dacă am putea primi acest document, ar fi excelent. Vă mulțumesc foarte mult! Îi mulțumesc comisiei care a reușit să ne ofere mai multe informații referitor la un subiect care se află întotdeauna pe ordinea de zi, în centrul discuțiilor noastre. Continuăm ordinea noastră, cu ordinea noastră de zi, analiza referitoare la pregătirea de către comisie a propunerii referitor la un act delegat privind standardele tehnice pentru navele destinate traficului uh, navigabil intern. Daniela Mosca, dumneavoastră sunteți cea care va interveni. Aveți 5 minute pentru a ne comunica. Da, e foarte puțin timp. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor deputaților și membrilor Comisiei TRAN. Doamnelor și domnilor, Aș spune că prin acest nou plan, Comisia a încercat să abordeze dintr-un alt unghi guvernanța, să abordeze suprapunerea diferitelor uh, cadre de reglementare a navigației pe căile navigabile interioare. Salutăm uh, șansa oferită de a prezenta prima aplicare concretă, aș spune, acestei noi abordări în cadrul directivei 2016, 16, 19, specificațiile tehnice pentru nave, standardele diferite vor fi înlocuite treptat, trecând la un regim unic. Directiva din 2006 privind specificațiile tehnice era vorba practic de certificate emise în temeiul uh, legislației UE și legislației uh, RIN-ului. Aveam diferite cadre și intervale pentru organismele de luare a deciziilor. Era foarte greu așadar să se mențină o echivalență între certificatele de navigație ale Uniunii și certificațiile RIN-ului. Am încercat să preîntâmpinăm distorsionarea concurenței și să asigurăm nivele adecvate de siguranță. Am spus că avem nevoie de un singur standard pentru cele 14.000 de nave pe căile navigabile ale Uniunii Europene și nu două standarde diferite, una pentru Rin și una pentru restul căilor navigabile interioare. Avem uh, un proiect de act de punere în aplicare, de act delegat, îmi cer scuze, care urmărește, practic, același raționament ca cel referitor la calificările profesionale, care, îmi face plăcere să spun, a fost votat uh, în plenul Parlamentului în urmă cu două săptămâni, dar și astăzi la Consiliul uh, Ministrilor de Transport a fost votat în uh, unanimitate. Având în vedere că avem, am doar 5 minute la dispoziție, am să sar peste ce afirmă CESNI, Comitetul European pentru stabilirea standardelor pentru navigarea internă. CESNI este privit ca o entitate, ca un organism de standardizare. Revin, practic, la actul delegat. Am avut deja o primă procedură în temeiul articolului 2018-9 în urma deciziei Consiliului din iunie. În temeiul acestei decizii, CESNI a adoptat regulamentul în iulie. Avem acum proiectul de act delegat. Dorim să lansăm consultările interservicii cât se poate de repede și acestea să fie adoptate înainte de termenul limită de 7 octombrie anul viitor pentru transpunere de către statele membre. Am prezentat această inițiativă și la grupul de experți al Comisiei pe data de 13 octombrie. Am explicat că se modifică practica anexa 2 a directivei. Există o nouă trimitere, dar există și modificări importante la anexa 3 și 5 pentru a asigura consecvența și coerența textului. Am să încerc acum, practic într-un minut, să explic la ce anume uh, se referă standardul din 2017 față de uh, cel din uh, ESTRIN, acel standard european de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, deci standard, acest standard din 2017 față de cel din 2015. E un document de aproape 500 de pagini Ideea e să ne aliniem la noul progres tehnic și de reglementare. Avem uh, un regulament referitor la uh, mașinile nerutiere care nu era gata. Uh, trebuie să aliniem acum aceste două dispoziții. Mașinile mobile nerutiere se referă la motoare. Uh, Estrin însă nu se referă la motoare, ci se referă la diferitele instalații de pe nave. Avem după aceea uh, timoneriile suspendate unde s-au înregistrat o serie de accidente, iar noile specificații vor permite evitarea unuia din cele mai frecvente motive de accidente, mai ales având în vedere că avem atât de multe vase în circulație. Avem uh, noi dispoziții pentru navele tradiționale, uh, instalații de combatere a incendiilor. În ceea ce privește navigația, trebuie să ținem pasul cu ultimele evoluții și să ne asigurăm că legislația și standardele care guvernează navigația interioară se alinează la alte standarde, de pildă directiva privind combustibilul. În ceea ce privește dispozițiile tranzitorii și moratorii, am găsit soluții fiabile. Credem că e un exemplu care arată foarte clar că se poate găsi o soluție în avantajul sectorului. Colega mea, Magda, a urmărit activitatea grupului de experți, ea se află aici, pentru a-mi sări în ajutor în cazul în care ar putea apărea întrebări deosebite tehnice. Vă mulțumesc pentru atenție! Doamna Daniela, pentru această explicație, am să trecem de îndată la raportorul nostru, domnul Bele. Bună ziua, vă dau cuvântul. Dumneavoastră vă ocupați de actul de bază, după care am să dau cuvântul raportorilor din umbră, după care am să Rog Comisia să răspundă la întrebările deputaților. Domnule Bele, aveți cuvântul. Madam Chairwoman, um... Mulțumesc, doamnă președinte. După cum vă amintiți, am onoarea să fiu raportor pe acest dosar, navigația interioară și standardele tehnice. Trialogul a fost uh, un succes, am reușit să finalizăm lucrările pe vremea președinției domnului Kramer, care îi mulțumesc uh, pentru o bună cooperare. Am și întrebări și observații pentru comisie. N-am să intru foarte mult în detalii tehnice. Prima observație, comisia nu o să fie surprinsă că fac această observație, Parlamentul fiind uh, de asemenea uh, implicat în acest dosar într-un stadiu timpuriu al dezvoltării acestor uh, propuneri. Acum se pune problema experților care trebuie să se întâlnească și să se pună de acord. Deci, uh, cred că nu o să fie nicio surpriză pentru Comisia această observație. Avem câteva probleme de natură tehnic la capitolul 9, articolul 9, care se referă la emisii și poluanți, gaze în special reprezentanta Comisiei a menționat deja faptul că amendamentele sunt o adaptare uh, din uh, regulamentul privind uh, mașinile imobile la articolul 9.0, punct dacă nu mă înșel, în acel document se spunea că acest articol definește dispozițiile generale, cerințele pentru autorizarea <clears throat> acestor uh, motoare și înlocuirea lor. Sau uh, adaptarea la regulamentul privind uh, standardele de funcționare ale mașinilor nerutiere. Aș vrea să ne explice Comisia și schimbarea uh, privind cerințele minime ale tahografelor uh, pentru navele statelor membre care circulă pe căile navigabile interioare. Știu că există această problemă a tahografelor. Apoi uh, există problema navelor fără pilot uh, fără echipaj. Sunt și astfel de echipamente, de exemplu, atunci când uh, sunt barge care fac parte din convoaie. Sunt curios să știu câte dintre aceste tipuri de uh, embarcațiuni sunt, uh, există, dacă vreți, pe căile navigabile interne. Știu că Comisia ar trebui să aibă aceste cifre și în legătură cu utilizarea acestui tip de nave, dacă există riscuri suplimentare în utilizarea lor. Cam asta ar fi din partea mea, asta sunt cele mai importante întrebări cu privire, deci repet, vorba de emisii și de uh, nave nepilotate. Mulțumim! Domnul Ertug acum. Domnul Ertug. Domnul Ertug, aveți cuvântul. Dacă doriți. Dacă nu, domnul Tistelo. Foarte rapid. Mulțumesc. Domnul Taylor, mulțumesc foarte pe scurt. Ce nu ați explicat a fost de ce un organism extern uh, Uniunii Europene are atâta influență asupra luării de decizii în Uh, agenții. Avem și noi EFSA, EASA, agenții care se ocupă de standardizare. Deci, de ce organismele care domină această industrie au uh, o asemenea influență și în Uniunea Europeană? Mulțumesc! Iată, deci, foarte rapid am trecut prin acest subiect. Dorește cineva să mai ia cuvântul? Se pare că nu. Bun, deci nu mai vorbește nimeni acum. Reprezentanta Comisiei. La prima întrebare, Aș spune că și pentru mine dosarul este destul de nou. Am ajuns în echipă imediat după adoptarea directivei cam la un an după și a fost uh, de greu, destul de greu să avansăm cu noile cerințe. Pentru că a trebuit să fim gata înainte ca statele membre să aplice directiva. E clar că e loc de mai bine, Acum uh, ne dorim o notă explicativă în legătură, vom, vom elibera o notă explicativă în legătură cu noile norme care să ajute statele membre în punerea lor în aplicare. O să avem și întâlniri cu grupurile de experți pentru a discuta conținutul. Deci, dar într-adevăr e foarte mult de uh, muncă vom mai avea și în plenara CESME o discuție în legătură cu transparența și cum să uh, rezolvăm problemele ce țin de transparență. Am să trec acum direct la întrebarea domnului Taylor și apoi o să răspund celor un pic mai tehnice. De ce nu avem noi un organism de standardizare trebuie să recunoaștem că există foarte multă experiență, mai ales la Comisia Rinului și am încercat să organizăm un uh, grup de standardizare sub auspiciile Comisiei, însă știu de la directiva trecută pe care am uh, negociat-o că nu s-au reușit, uh, nu s-a reușit impunerea standardelor inspirate din experiența europeană. E o situație deloc neobișnuită. Aici, în directivă, colegiuitorul spune că ar trebui să ne inspirăm cu aceste standarde din uh, standardele SESNI și nu uh, am făcut decât asta. Mulțumesc. Eh, good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor. O să încep cu ultima întrebare în legătură cu navele fără pilot. După cum știți, există un proiect pilot în Olanda și așteptăm cu interes să vedem uh, rezultatele sale. Proiectul care ne interesează pe noi se va finaliza în 2020 și sperăm că ne va, uh, ne va da date interesante cu privire la aceste barge uh, împinse, barge fără pilot. Cât privește tachografele și cerințele pentru tachografe. acestea nu sunt uh, obligatorii în navigație, dar dacă există tahografe instalate la bord, ele trebuie să respecte cerințele directive din 2017. Nu sunt sigură că am înțeles corect uh, întrebarea în legătură cu uh, mm, cu echipamentele nerutiere, mașinile nerutiere. La acest capitol avem cerințe, într-adevăr, pentru mașine, um, echipamentele imobile. E vorba de cerințe pentru motoare, pentru că acestea să fie să poată fi puse pe piață. Există și uh, cerințe specifice pentru uh, Uh, serviciul motoarelor pentru întreținere care țin de partea de siguranță. Cam atât am avut eu uh, de spus. Mulțumim foarte mult comisiei. Sper că s-au limpezit uh, lucrurile pentru colegii mei care au pus întrebări. Trebuie să amintesc Comisiei că Parlamentul trebuie informat în același timp ca și experții din statele membre. Deci, ar trebui să ne vedem cu regularitate. Și acum am să continui ședința cu ușile închise. Deci facem o mică întrerupere ca să se oprească um, emisia în direct pe internet, iar cei care